Okay, those colleagues who are here, just to make the point that the start time is 3 o'clock, so I'm going to start as... Începem, stimate doamne, stimați domni, a trecut deja ora 3. Avem ordinea de zi în fața noastră. Îmi consider adoptată. Dați-mi voie să salut un uh, grup de vizitatori din Tbilisi din Georgia, așadar, uh, au fost invitați de domnul Ertug. Avem de-a face cu niște studenți uh, la drept, prin urmare vă rog frumos să fiți tare atenți la cele spuse. Stimați vizitatori, bun venit la comisia noastră. am crezut, uh, dați-mi voie să vă spun astăzi, am, am fost de părerea că melodia georgiană care a participat la Eurovision a fost cea mai bună, n-a prea fost apreciată, dar eu am apreciat-o. Prin urmare, când vă întoarceți în Georgia, vă rog să le spuneți uh, conaționalilor noastre că președintele Comisiei Tran din Parlamentul European este de părere că uh, melodia voastră ar fi trebuit să câștige. Bun. Punctul 2 de pe ordinea de zi, Michael, uh, ai cuvântul pentru a ne povesti despre monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim. Mulțumesc! Transportul maritim este singurul uh, sector ca, a, a, căro, a cărui emise, emisii de dioxid de carbon nu au fost uh, până acum reglementate. Conform OMI, uh, emisiile generate de acest transport cresc și vor crește permanent, vor crește până în 2020 și e masiv. Asta e, bineînțeles, în detrimentul atât a mediului înconjurător, cât și a sănătății publicii, publice. Se pare că au existat 50.000 uh, de decese provocate de poluarea generată de acest uh, sector. Omii face multe multe la nivel de declarativ, dar nimic eficient și în practică există o serie de măsuri care nu sunt obligatorii, măsuri decise, decise la nivelul OMI. Comisia este de părere că măsurile OMI nu sunt suficiente și nu vor genera uh, sau nu vor ajuta la obținerea rezultatelor Uh, statutate în uh, comunicarea Comisiei cu privire la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Vorbesc despre raportul Groș, în care erau prezentate tot felul de obiective pentru diferitele domenii. Am uh, promulgat acest raport cu mare majoritate, dar Comisia uh, deși uh, a luat uh, notă de poziția noastră, nu a venit cu propuneri legislative care să transforme aceste măsuri uh, recomandate de noi în măsuri obligatorii. Și, de asemenea, avem acum această propunere a Comisiei Europene care nici pe departe nu reflectă ambițiile noastre. Nu Comisia nu are de gând să include transportul maritim în uh, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii de dioxid de carbon. Ei bine, și acum avem acum acest aviz. Uh, lucrările, negocierile au fost uh, deosebit de dificile pentru că părerile sunt divergente. Tocmai din pricina acestor opinii divergente nu avem amendamente de compromis. Important este însă să decidem ceea ce a decis deja Comisia uh, pentru Mediul Înconjurător. Vrem să mă, să prezentăm măsuri, recomandări pentru uh, anumite tipuri de nave, cele tratate de către Comisia ENVI. De asemenea, ne-am dorit ca în uh, legislația europeană să fie incluse nu doar emisiile de dioxid de carbon, ci și emisiile de alte uh, substanțe, precum oxidul de azot sau oxidul de sulf. Vă rog frumos să mă sprijiniți, măcar asta trebuie să atingem. Nu trebuie să scădem standardul propus de ENVI. Raportorul de la Envi, domnul Schilakakis, uh, sprijină această poziție. A fost surprinzătoare poziția sa. Prin urmare, vă rog frumos să, să dați dovadă de înțelegere și dumneavoastră și haideți să păstrăm aceste standarde, măcar aceste, acestea. S-a spus întotdeauna că Comisia Europeană sau Uniunea Europeană stă de una singură în momentul în care vine vorba despre deciderea unor obiective de reducere a emisiilor. Ei bine, uh, Um, omii, să știți că e mai uh, rea decât Statele Unite ale Americii, care erau marele uh, dușman, între ghilimele, ale, al Uniunii Europene în materie de protecție a mediului. Deci, omii nu prea face multe, uh, după cum bine spune comunicarea Comisiei, și de aceea ar trebui să stabilim măcar noi niște standarde mai înalte. Spre exemplu, folosindu-se tehnologia actuală, s-ar putea obține reduceri masive de dioxid de carbon emis, de vreo 75%, și de asemenea, dacă viteza navelor ar scădea cu doar 10 km la oră, s-ar face mari economii de combustibil. Deci, prin urmare, iată măcar aceste propuneri trebuie să fie, să fie implementate. Vă spuneam, o reducere a vitezei cu 10 km la oră duce la reducerea consumului de combustibil cu 19%. Deci, trebuie să, să nu re, să nu uh, ignorăm pur și simplu ambițiile noastre în domeniul mediului, uh, trebuie să ținem cont de condițiile economice, dar în același timp trebuie să venim cu niște propuneri uh, cât se poate de clare, un semnal cât se poate de clar, cum că, iată, încercăm, măcar tindem, măcar spre atingerea obiectivelor de mediu pe care le-am stabilit. Deci, standardele stabilite la ENVI nu trebuie să fie scăzute. Vă mulțumim. Urmează domnul uh, raportorul din umbră de la PPE. Domnul Savana. Mulțumesc, Brian. Ce pot să spun? PP-ul sprijină în primul și în primul rând propunerea Comisiei. Din punctul nostru de vedere, trebuie să avem o viziune holistică, complexă. Uh, ce înseamnă asta? Înseamnă, din punctul meu de vedere, că trebuie să ținem cont de, 1 obiectivele pe care le putem uh, atinge prin stabilirea unor limite, precum uh, cea de 400 de tone pentru nave. Trebuie să vedem ce obținem. Obținem mai multă birocrație, costuri mai mari administrative și cât anume, ce câștiguri uh, pentru mediu am putea obține, ce, ce beneficii pentru mediu am putea obține de pe urma acestei măsuri. Asta în primul rând. În al doilea rând, trebuie să ținem cont de companiile care operează în acest domeniu. Trebuie să înțelegem că acestea trebuie să rămână competitive și, prin urmare, trebuie să le creăm cadrul, cadrul necesar pentru a rămâne competitive. Tocmai de aceea considerăm că, deși foarte modestă și recunosc lucrul acesta, comunicarea Comisiei este una realistă. Comisia are motivele Uh, sale pentru păstrarea acestei limite de 500 de tone, pentru că aceste nave reprezintă vreo 90% din uh, emisiile totale. Deci există un motiv pentru păstrarea acestei limite de greutate, pentru că dacă scădem sub această limită, uh, măcar puțin, atunci cu siguranță costurile administrative și birocrația ar crește. Prin urmare, considerăm că tot calendarul ar trebui să fie realist și, de asemenea, considerăm că OMI ar trebui să fie inițiatoarea întregului proces de reglementare. Și să nu uităm de domeniul de aplicare deoarece dioxidul de carbon reprezintă vreo 90 din emisiile totale, noi considerăm că domeniul de aplicare a acestui act legislativ ar trebui să se aplece în esența asupra dioxidului de carbon. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Fleckenstein, în numele socialiștilor. Domnule președinte, la rândul nostru mulțumim raportorului pentru eforturile depuse. Asta chiar dacă nu suntem întru totul de acord cu domnia sa. Este important ca transportul maritim să-și aducă aportul E important de asemenea să învățăm greșelile comise în transportul aerian. Nu trebuie să repetăm aceste uh, greșeli, pentru că monitorizarea și în afara apelor teritoriale și monitorizarea navelor uh, sub uh, pavilion uh, străin ar trebui să fie bine reglementat Asemenea, activități de monitorizare ar trebui să se bazeze pe înțelegerea internațională și pe acceptul internațional. E important ca discuțiile să se poartă mai întâi de toate la nivel internațional și uh, mai apoi trebuie să fie create măsuri bazate pe piață în cadrul OMI. Dacă se va ajunge la un uh, acord global, atunci Comisia ar trebui să garanteze conformitatea legislației europene cu acordurile internaționale. Dar haideți să trecem la uh, aspectele concrete. În ceea ce privește domeniul de aplicare și uh, tonajul, suntem de acord cu raportorul. Am fi uh, dispuși uh, să, ascund, să ajungem la un compromis și să includem aici și uh, navele mai mici. În ceea ce privește substanțele pol- poluante, Comisia Europeană dorea ca acest act legislativ să se limiteze la dioxid de carbon și noi suntem de acord cu Comisia Europeană. Cel puțin în momentul de față suntem de acord cu această poziție. Vom cere ca în decurs de 2 ani de zile Comisia Europeană să prezinte Parlamentului European un studiu de fezabilitate cu privire la posibilitatea integrării în sfera de aplicare a acestui regulament a altor substanțe poluante. Dioxidul de carbon reprezintă 89% din emisiile poluante ale transportului maritim și un studiu, un studiu OMI spune clar că dioxid de carbon, dioxidul de carbon este cel mai important uh, gaz cu efect de seră emis de către transportul uh, maritim, un, uh, o substanță mult mai importantă ca impact negativ decât altele, celelalte substanțe uh, sau uh, gaze cu efect de seră. Comisia a ajuns la concluzia că alte gaze cu efect de seră nu ar trebui să fie incluse în sfera de aplicare a acestui act legislativ. De ce? Pentru că studiile nu sunt suficient de concludente în ceea ce privește aceste substanțe și, pe de altă parte, costurile tehnice ar fi mult prea mari, cel puțin de în momentul de față. Tocmai de aceea cerem o reevaluare după 2 ani de zile, un, un studiu de fezabilitate și pe uh, baza acestuia vom decide includerea sau nu a altor uh, uh, substanțe cu efect de seră în sfera de aplicare a directivei. Cele patru măsuri de aplicare trebuie să fie uh, folosite într-adevăr, așa cum propune Comisia și mm, din nou vrem ca uh, Comisia Europeană să ne ofere un studiu de fezabilitate cu privire la posibilă reducere a numărului de măsuri de la 4 la 2 uh, într-un scurt timp. Și cam atât din partea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumim! Doamna Savisa, în numele liberalilor. ei ole ka lihtsaid lahendusi. kuid kui sisust rääkides äh, rääkida Domnul președinte, avem o problemă de interpretare. Funcționăm din nou? Perfect. Puteți începe din nou. Vă mulțumesc tare mult, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să-i mulțumesc raportorului această problematică nu este una simplă deloc și, prin urmare, soluțiile nu pot fi decât complexe. În ceea ce privește conținutul acum, propunerea Comisiei nu a fost uh, neapărat cea pe care o așteptam. Obiectivele erau insuficiente și asta în special din pricina faptului că Iată, aici se vorbește doar despre emisiile de dioxid de carbon și nu există propuneri de reducere în al doilea rând, uh, calendarul. Calendarul uh, este prelungit, mult prea lung. Și în al treilea uh, rând, din nou, calendarul este stabilit doar pentru dioxid de carbon, au fost uitate oxidul de azot, oxidul de sulf, etc. Raportorul vine cu propuneri cât se poate de raționale, însă noi considerăm că uh, calendarul ar trebui să fie scurtat și, de asemenea, toate tipurile de emisii ar trebui să intre în sfera de aplicare a acestui act legislativ. Este tare important ca și uh, azotul să fie inclus aici oxidul de azot. Vrem din partea Comisiei propuneri concrete. Și tocmai de aceea, iată, nu putem sprijini aici propunerile raportorului. Acum, în ceea ce privește dimensiunea navelor, suntem de acord cu raportorul și, de asemenea, suntem de acord cu poziția Comisiei ENVI. Considerăm că cifra 400 este foarte importantă, așa cum a propus de altfel și OMI. Suntem de acord cu propunerea Comisiei în ceea ce privește utilizarea a patru metode diferite. Doar astfel nu s-ar uh, genera costuri administrative sporite pentru uh, armatori. Atât din partea grupului meu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! În numele ECR, domnul Van Dalen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Noi vrem să rămânem uh, aproape de, comisia, de propunerea comisiei. Propunerea comisiei mi se pare excepțională. Raportorul merge într-o direcție pe care <laughs> nu putem absolut deloc sprijini. Mi se pare bine că se pune accent în acest raport pe calitatea păcurii. Se folosește în continuare multă păcură în transportul maritim, prin urmare această mențiune ni se pare perfectă în raportor, însă cam atât, cu atât putem fi uh, de acord din propunerile uh, raportorului. Nu putem, vrem să rămânem aproape de propunerea comisiei.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 Deci, dacă îmi permiteți, pe scurt, să vă prezint care a fost logica din spatele propunerii Comisiei Europene. Din punctul de vedere al uh, sferei de aplicare, am considerat întotdeauna că dacă ne concentrăm pe dioxidul de, de carbon, datorită faptului că acesta este cel mai important uh, poluator, uh, acest lucru este cel mai relevant în acest, uh, în acest moment în timp. Uh, includerea în acest moment a altor substanțe dăunătoare, cum sunt noxele sau oxizii de sulf, considerăm că ar, ar întârzia și ar complica și mai mult punerea în aplicare a acestei propuneri uh, legislative. Acest lucru nu înseamnă că nu este important să ținem seama și de aceste alte substanțe și pe viitor ne vom gândi la includerea acestor substanțe într-un proces de monitorizare, dacă acest lucru va fi posibil și adecvat. Din punctul de vedere de sistemul de monitorizare, raportare și uh, verificare a datelor relevante pentru schimbările uh, climatice în contextul unui uh, program uh, global, suntem de acord că, într-adevăr, uh, eforturile în cadrul OMI sunt esențiale și noi trebuie să ne implicăm în acest proces într-un mod uh, complementar acțiunilor uh, de pe plan uh, european, tocmai pentru a încerca să ajungem la un sistem global de monitorizare. Tocmai de aceea am venit cu propunerea noastră, care își propune să alinieze măsurile din Uniunea Europeană cu discuțiile care au uh, loc în paralel în Statele Unite, Canada, Japonia, Norvegia și în alte state foarte importante în domeniul transportului marim, care discută cooperarea din perspectiva măsurilor uh, eficiente de transport. Datorită tuturor acestor motive, am uh, propus întotdeauna să ținem seama și de datele eficiente în propunerea noastră, pentru că dacă ne-am fi limitat doar la monitorizarea nivelului de emisii de dioxid de carbon, ar fi fost subminat uh, capacitatea Uniunii Europene de a avea un rol de lider în uh, discuțiile din cadrul OMI legate de uh, folosirea eficientă a, a resurselor energetice. Din punctul de vedere acum al transparenței uh, pe navă a datelor uh, din acest mecanism de monitorizare, raportare și verificare, uh, pentru noi, această măsură trebuie să funcționeze în sine. Dacă nu permitem accesul acestei informații, dacă nu informăm uh, sectorul afacerilor, uh, autoritățile de reglementare și consumatorii în general în legătură cu toate aceste date, cred că atunci uh, subminăm un element cheie al politicii noastre și este vorba de acțiuni de stimulare în sensul uh, recurgerii la investițiile pe termen lung din punctul de vedere al scăderii costurilor energetice. Din, punctul de vedere al limitării la două metode de evaluare. Am uh, plecat de la premisa că trebuie să permitem un grad mai mare de flexibilitate acestui uh, sector și vom pleca de la practicile de urmărire existente, nu va fi nevoie de introducerea unui nou echip, un nou echipament. Un alt element care reprezintă acest prag de tonaj, 5.000 de tone sau 400 de tone. Și până la urmă, decizia care va fi luată va fi una politică. Noi am susținut că o limită de 5.000 de gigatone Uh, este cea dezirabilă și am uh, spus acest lucru de mai multe ori și ne păstrăm această poziție. Este o abordare bine gândită, una robustă pe plan uh, global, pentru că acoperă majoritatea emisiilor de gaze cu efect de seră și se reflectă în costuri reduse din punct de vedere administrativ. În legătură acum cu calendarul de punere în aplicare, nu considerăm că există posibilități realiste de scurtare a acestei perioade de timp prevăzute. Această lege trebuie să funcționeze în urma unor acte de punere în aplicare și trebuie să țină seama de unele dispoziții tehnice în cadrul sistemului de monitorizare, raportare și verificare, deci ne-am dorit ca și din acest punct de vedere um, să înțelegeți care este perspectiva reală. Și, în fine, o remarcă scurtă legată de modificarea ulterioară a abordării când vine vorba de introducerea unui sistem de taxare a emisiilor. Cred că de la începutul acestei dezbateri noi am susținut că recurgerea la acte delegate și acte de punere în aplicare în cadrul acestui sistem MRV trebuie să țină seama de sistemul post-Lisabona. Pentru că este vorba, aceste acte delegate și de punere în aplicare pot fi create doar când vine vorba de elemente neesențiale ale uh, propunerii. Și dacă ne dorim să trecem de la acest sistem de monitorizare înspre un uh, sistem de taxare a emisiilor, această modificare nu va fi una neesențială, ci una mai degrabă esențială. Mă opresc aici. Mulțumesc. Mihail, îmi doresc să vă mulțumesc pentru colaborare și pentru uh, comentarii. Aș dori să mă refer la câteva dintre acelea. În primul rând, uh, în Comisia INVI nu s-a votat dar uh, se conturează deja poziția pe care tocmai v-am uh, descris-o. Comisia spune întotdeauna că are o, o abordare modestă, dar realistă și este un, arg- un argument des folosit dacă ne-am fi, dacă ne-am fi limitat la aceste argumente în domeniul uh, autovehiculelor, sunt sigur că emisiile ar fi fost duble în acest moment. Deci avem nevoie de mai mult curaj și vă aduc aminte uh, că există unele limite mult mai stricte în Marea Baltică, în Marea Nordului și știm că nu, există, nu a apărut un dezavantaj concurențial față de armatorii care operează în Marea Mediterană, de exemplu. Ne dorim totuși condiții egale de concurență între toți operatorii și poate dacă ne-am adresat din acest punct de vedere Curții Europene de Justiție, o decizie acestea ne-ar clari- uh, clarifica puțin lucrurile. Din punctul de vedere al domeniului de aplicare, într-adevăr, uh, domnule Savarma, am putea discuta, dar uh, cât de departe sunteți dispus să mergeți? Dacă noi plecăm de la 400 de tone și dumneavoastră de la 4900, distanța este, este cam mare pentru a fi depășit. Uh, depășită. Domnule Fleckenstein, doresc să vă mulțumesc pentru sprijin, uh, sprijinul pentru masă. Sunteți, uh, din punctul de vedere al efectelor negative al dioxidului de carbon asupra mediului conjurător, aveți dreptate. Dioxidul de carbon este cel mai important poluant, dar celelalte substanțe au consecințe, au un impact mai mare asupra sănătății oamenilor, de exemplu. Uh, și știu, v-ați referit la acest uh, procent de 89% pentru dioxid de carbon, e un argument foarte bun, dar uh, din, în legătură cu celelalte substanțe, acestea sunt mai importante din alte puncte de vedere. Doresc să mulțumesc și raportorului din umbră din partea liberarilor. Într-adevăr, uh, calendarul este prea lung și m-aș bucura dacă am reușit să obținem o majoritate pentru uh, pentru scurtarea acestei perioade, includerea uh, oxizilor de sulf și aici suntem de acord. Deci, repet, vă mulțumesc tuturor. Îți mulțumesc, Michel. Vă aduc aminte tuturor că mâine vom vota și uh, pe 30 ianuarie are loc uh, votul în uh, Comisia Envin. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, pachetele de servicii de călătorie. Raportor este domnul Liberațchi, dar cred că este înlocuit astăzi de domnul Fleckenstein. Knut, așadar ai cuvântul. Vă mulțumesc, voi vorbi în poloneză. În primul rând, în numele domnului Liberațchi, permiteți-mi să mulțumesc raportorului din umbră pentru colaborarea excelentă. Raportorul este convins că toate propunerile de compromis se vor uh, bucura de sprijinul uh, Comisiei. Au fost propuse 259 de amendamente și redactate 9 amendamente de compromis. Consumatorii uh, trebuie să se bucure în mod special de protecție în momentul în care călătoresc. Tocmai de aceea, în 1990 uh, a fost adoptată directiva pentru pachetele de călătorie, însă de atunci uh, piața călă- uh, serviciilor de călătorie s-a schimbat foarte mult. Consumatorii nu mai știu care este protecția de care se pot bucura într-o situație anume. Deci, a devenit evident că legislația trebuie să fie adoptată pentru a acoperi și cazurile care nu existaseră în momentul adoptării directivei actuale. Drept urmare, obiectivele raportorului sunt următoarele. Și este vorba de două principale obiective. În primul rând, noua directivă trebuie să asigure că consumatorii se vor bucura de un grad mare de protecție în momentul în care cumpără o combinație de servicii de călătorie și, în al doilea rând, în același timp, este necesar să stabilim o egalitate de uh, șanse între uh, agenții care vând servicii de călătorie, trebuie să înlăturăm obstacolele în calea comerțului transfrontalier și să reducem costul de, costurile de conformitate pentru, pentru agenți. Din punctul de vedere al sferei de aplicare a acestei directive, raportorul consideră că trebuie să respectăm propunerea făcută de comisie cu anumite modificări. Uh, Raportorul uh, își dorește să-l uh, sprijiniți în ideea de a include serviciile care pot fi cumpărate în urma unui click pe internet și, din punctul de vedere al nivelului minim de armonizare comparativ cu un nivel, maxim de armonizare, raportorul este de acord cu, cu abordarea care să se bazeze pe o armonizare țintită care să permită o anumită marjă de manevră la nivelul statelor membre. Din anumite puncte de vedere, s-ar putea spune că domeniul de aplicare propus în această directivă nu este suficient de larg, pentru că um, pachetele de servicii de călătorie s-au, s-au modificat foarte mult. Din 1990, piața turismului s-a modificat foarte mult, preferințele tu- turiștilor s-au schimbat foarte mult. Uh, și au intrat tot mai mulți operatori pe această piață. Exem, există, de, exem, de exemplu, contracte individuale pentru un uh, serviciu de călătorie care sunt exceptate de la această, din această directivă și uh, diferite organizații au raportat uh, cazuri uh, în care consumatorii au avut de suferit în momentul în care au cumpărat un serviciu de călătorie printr-un intermediar. Your rapporteur, our rapporteur is proposing that... De aceea, raportorul uh, propune ca și aceste tipuri de servicii de călătorie să respecte anumite condiții minime uh, conform acestei directive. Există o lacună legislativă din acest punct de vedere și acest lucru este, duce la, la probleme pe piață pentru că ar duce la răspândirea mai largă acestui uh, tip de servicii de călătorie. Deci, în concluzie, raportorul este convins că, în ciuda calendarului foarte strâns, vom reuși să ajungem la un acord pe marginea acestor propuneri de compromis în interesul consumatorilor europeni. Aceasta a fost contribuția lui Boguslav Liberatski, citită de Knut Fleckenstein. Vă mulțumesc, domnule Fleckenstein. Poloneza dumneavoastră este extraordinară, chiar și eu am reușit să o înțeleg. PPE are acum cuvântul domnul de Grandes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu am înțeles, nu înțeleg uh, poloneza, dar am înțeles foarte bine interpretarea, deci vă mulțumesc pentru comentarii. Domnule președinte, din păcate, un... trebuie să mă refer la un lucru pe care îl consider a fi important. Dacă este să ne gândim la o țară cum este Spania, pentru care industria turismului este una foarte importantă, Uh, cred că trebuie să dedicăm uh, atenție cât mai mare acestui subiect, dar vedem că ne grăbim cu încheierea acestui dosar înaintea alegerilor uh, europene și acest lucru înseamnă că nu avem suficient timp la dispoziție pentru a um, lucra suficient la, la amendamentele de, comp- de compromis. Cred însă că este posibil să cădem um, de acord pe marginea mai multor compromisuri și am auzit unele propuneri din partea liberalilor, propuneri rezonabile și cred că la, la fel de rezonabile sunt uh, propunerile venite și din partea celor grupuri politice. Trebuie să respectăm calendarul stabilit pentru votul din uh, plenară și îmi cer scuze pentru cei care consideră că am fi putut să purtăm un dialog mai extins, dar modul în care am conlucrat cu raportorul a fost unul foarte deschis, a ținut seama de toate observațiile făcute. Este adevărat că există necesitatea de revizuire acestei directive pentru că uh, călă... există noi modalități de a călători în zilele noastre și schimbarea situației a, a făcut ca această directivă să fie una veche, care trebuie modernizată. Această revizuire trebuie să garanteze prote- uh, protecția drepturilor consumatorilor care, chiar dacă apelează la modalități noi de rezervare a unei călătorii, nu trebuie să-și piardă protecția cuvenită. Acestea fiind spuse, și lăsând deoparte ritmul alert în care trebuie să lucrăm, este adevărat că am reușit să încheiem unele propuneri de, com- de compromis, un lucru foarte pozitiv și dacă domnul Liberațchi își dorește să redacteze mai multe amendamente de compromis, îl vom sprijini din, din acest punct de vedere. Cele nouă amendamente de compromis uh, asigură o protecție adecvată consumatorilor, uh, se referă la modalitățile de protecție în momentul în care cumperi un serviciu de călătorie online, pe internet, oferă o protecție juridică sporită față de cea din anii 90. Trebuie să ne Uh, modernizăm uh, abordarea de reglementare din acest punct de vedere. Și un lucru pozitiv mi se pare faptul că am căzut de acord pe marginea unor, unor uh, puncte și aș dori să mă refer la câteva dintre acestea, din punctul de vedere al domeniului de aplicare. Acesta este foarte important. Apoi, gradul de armonizare trebuie să fie uh, Um, astfel adoptat încât să permită statelor membre punerea în aplicare unor măsuri mai uh, stricte. Unele servicii de călătorie vor fi subiectul unui uh, regim mai puțin uh, strict, dar trebuie să ne asigurăm că pachetele combinate vor putea fi puse în aplicare. Trebuie să ne gândim și la răspunderea comună și la cea în parte foarte important este ca un consumator să știe cui trebuie să se adreseze dacă se confruntă uh, cu o, cu o problemă. Deci, dacă este să analizăm formularea astea pentru amendamentele de compromis, Uh, este evident că um, acestea rămân deschise participării tuturor grupurilor politice și prin uh, revizuirea uh, fostei directiv, directive se încearcă acoperirea lacunelor legislative existente. Pe noi ne mulțumește abordarea raportorilor, dar din nou îmi exprim regretul pentru că a trebuit să lucrăm atât de repede. Eu sunt raportor din uh, umbră și în comisia uh, jurii și acolo, de exemplu, trebuie să, ne, trebuie să lucrăm doar pe baza unor uh, rezumate de text și consider că ar fi fost mult mai bine dacă am fi avut mai mult timp la dispoziție. Uh, dar este evident că dacă există bune intenții, dacă se fac uh, propuneri bune, atunci uh, este posibil să ajungi la, la poziții comune. Vom fi de acord cu compromisurile făcute pentru că suntem de acord cu conținutul acestei uh, directive pentru că ne dorim uh, ca decizia finală să fie una rezonabilă, dar fi foarte util să auzim și poziția celorlalte grupuri politice. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc. Mulțumesc raportorului, care a fost reprezentat foarte bine de domnul Fleckenstein. În mare, suntem de acord cu propunerea făcută de domnul Liberațchi. În detaliu, domeniul de aplicare aceste servicii rezervate numai unui click pe internet. Considerăm că acestea trebuie să facă parte din uh, revizuirea uh, directivei. Dacă este să ne gândim la această metodă click-through, este nevoie de, de, transfer, de transferarea unor date că, legate de cartea de credit, uh, de identificare a persoanei respective și atunci este vorba, din punctul meu de vedere, de un pachet din punctul de vedere al formulelor de călătorie asistată, cred că acest concept este puțin prea vag. Dacă, de exemplu, există pe pagina de internet a unei companii aeriene un link către uh, o societate care închiriază mașini, este puțin prea vag, prea puțin. Din punctul de vedere a serviciilor uh, stand-alone, domnul Liberațchi introduce aici un nou concept ce înseamnă acest uh, serviciu stand-alone. Dumnealui se gândește la um, o noapte petrecută la hotel sau uh, un, cumpărarea unui bilet de tren și acestea sunt exceptate din sfera de aplicare a acestei directive. Dar cred că acestea nu trebuie discutate aici în directiva privind pachetele de servicii de călătorie, chiar dacă ar trebui să fie reglementate într-un anumit mod. Din punctul de vedere al gradului de armonizare dorit, noi suntem de acord cu acest compromis. Um, statele membre trebuie să poată lua măsuri mai stricte sau mai uh, puțin stricte, deci trebuie să se bucură de un anumit grad de flexibilitate. Din punctul de vedere al măririi prețurilor unor pachete, este bine să spunem că dacă conform contractului sunt permise creșteri ale uh, prețului, eventual acesta nu trebuie să depășească pragul de 5%. Uh, deci mi se pare că abordarea raportorului este una rezonabilă cu care putem fi de acord. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Eva. Mulțumesc. Sunt de acord, într-adevăr, că este a venit momentul să revizim această directivă pentru că comportamentul consumatorilor s-a modificat foarte mult în ultima perioadă. Um, oamenii au uh, o atitudine mult mai uh, flexibilă când vine vorba de uh, rezervarea unor călătorii pe, pe internet. Acest lucru aduce cu sine, desigur, o modificare în lanțul răspunderii și mi se pare că reacția la modificarea acestei situații este una foarte bună și, din punctul meu de vedere, raportorul a ținut seama de elementele esențiale în propunerile de compromis pe care le-a făcut. Pentru noi este foarte important ca noi să ne aliniem la modalitățile moderne de rezervare a acestor servicii de călătorie. Știm foarte bine că acum o călătorie cu avionul, cu trenul este legată cu, ca, cu rezervarea unei camere de hotel sau cu o anumită călătorie și așa mai departe, sau invers. Deci trebuie să introducem în uh, pachetul privind protecția consumatorilor toate aceste elemente pentru că ele au devenit esențiale. Cred că pe, pe viitor uh, se va renunța tot mai mult la rezervarea unor pachete de servicii de călătorie. Și în propunerea Comisiei Europene a devenit foarte clar că avem nevoie de clarificarea unor concepte pentru că pentru că am asistat la diferite procese generate de lipsa de claritate în uh, definiții, Drept urmare, este foarte necesar să aliniem definițiile la noua realitate. Cred că acest, această propunere de revizuire este foarte importantă, mai ales când vine vorba de creșterea unilaterală a prețurilor sau de reducerea calității serviciilor oferite. Cred că nimeni nu s-ar plânge dacă uh, Uh, cineva ar primi la un hotel o cameră superioară, dar dacă am rezervat o călătorie într-un uh, un sejur, cu, într-un hotel cu trei stele și mă trezesc că sunt într-un hotel unde nu există uh, duș, nu pot să-mi închid camera și așa mai departe. Deci mi se pare că S-au operat clarificări foarte importante și pe baza experiențelor pe care le cunoaștem cu toții din mass media, mi se pare foarte bine că reglementăm cazul falimentului. Trebuie să existe în acest caz posibilitatea ca respectivul călător care și așa este afectat și într-o poziție vulnerabilă să se poată uh, întoarce la el acasă, să știe ce pași uh, are de făcut într-un asemenea caz. De asemenea, importante sunt aceste servicii stand-alone, în care nu, nu legăturile nu sunt atât de evidente, acestea trebuie să fie clar definite, astfel încât consumatorul să știe cum trebuie să reacționeze. Și la fel de important este ca călătorii să fie informați în sensul uh, că în momentul în care comportamentul lor, în momentul uh, rezervării se modifică, acest lucru are un impact și asupra răspunderii. Din punct de vedere tehnologic, cu asemenea informarea consumatorilor a devenit mult mai ușoară astfel, astăzi și asigură o protecție adecvată pentru călătorii. Cred că am reușit din acest punct de vedere să modernizăm instrumentul legislativ și, am, și, și eu am aceeași impresie. Ar fi fost frumos dacă am fi avut mai mult timp la dispoziție pentru discutarea acestui dosar, dar ne aflăm acum la sfârșitul mandatului legislativ și este un lucru bun că am reușit să discutăm această propunere, pentru că dacă nu, uh, lucrurile s-ar fi amânat uh, până în următoarea perioadă uh, legislativă și trebuie să ținem seama de un alt uh, element. Dacă dacă anumite servicii de călătorie sunt uh, oferite de un uh, comerciant care își are reședința nu în, uh, în țara de destinație și dacă protecția consumatorului nu este respectată, Uh, problema va trebui rezolvată în uh, țara de destinație, pentru că acolo se află călătorii respectivi, acolo se confruntă cu, cu probleme și uh, această situație reprezintă până la urmă o problemă pentru uh, țara de destinație. Acest lucru înseamnă că, în primul rând, în acest uh, domeniu turistic, Trebuie să se spună foarte clar că anumite condiții trebuie respectate pentru a evita și o concurență neloială și, în al doilea rând, această problemă, cu această problemă se va confrunta până la urmă țara de destinație. Dacă eu îmi rezerv uh, o călătorie în Grecia, și comerciantul de vină pentru problemele întinse în această călătorie provine din Germania sau Suedia, acest lucru nu are importanță atât de mare. Până la urmă, experiența negativă este legată de ceea ce am trăit în uh, Grecia. Drept urmare, țările pentru care sectorul turismului este atât de important trebuie să se bucure de sporirea protecției oferite călătorilor Și în al doilea rând, în, în condițiile în, în care piața muncii devine tot mai uh, dificilă, concediul câștigă o importanță tot mai mare pentru lucrători care au economisit pentru a își uh, petrece concediul cât mai frumos. Deci este în interesul tuturor ca uh, prevederile contractuale în cazul unui serviciu de călătorie să fie respectate. Repet, ar fi fost frumos dacă am fi discutat mai pe larg această temă, pentru că noi suntem și o comisie responsabilă uh, pentru turism, dar oricum această propunere reprezintă un, un pas înainte. Doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului. Cred că, de la bun început, evident trebuie să recunoaștem că nu suntem uh, comisia uh, competentă pe fond. Noi doar uh, participăm la proces. Dar de obicei am susținut această actualizare. Știm că n-a mai fost nicio actualizare din 90. Și noi avem una din, unul dintre cele mai avansate tehnologic sectoare de transport din uh, lume și avem agenții de reglementare care ajută în toate statele membre. Și există servicii uh, de acest gen oferite consumatorului și cred că avem o îngrijorare pentru care am venit cu multe amendamente și anume definiția anumitor elemente și sfera de aplicare. Mai mult, graba, pripirea, nu e o critică la adresa raportorului, dar am avut câteva ședințe aranjate, dar ambele au fost anunțate așa de din scurt, încât foarte puțini colegi au reușit să ajungă. Știm foarte bine că nu ne așteptăm Uh, ca asistenții sau uh, uh, consilierii din grupurile politice să vorbească în numele nostru în grupuri. Pentru că asta este răspunderea noastră ca politicieni. Bineînțeles, ei știu ce puncte de vedere avem, dar noi suntem cei care participă la reuniunile din umbră, acolo unde cu alți colegi din alte grupuri putem negocia într-un fel un mod de a merge mai departe. Deci cred că acest calendar stringent din partea Comisiei care nu a răspuns la întrebările pe care eu i le-am pus atunci când am participat la audiera de la IMCO, pentru că am avut uh, o audieră la IMCO, pentru a vedea complexitățile cu care te confrunți atunci când uh, faci o rezervare online. Și nu mi s-a răspuns. Și nu vreau să susțin legislație proastă. Mă bucură să găsim o cale bună de a revizui textul, dar am trei sau patru observații. În ceea ce privește individualitatea, avem legislație pentru standalone, avem și subsidiaritate, subsidiaritate aici pentru că încercăm să armonizăm toate elementele și noi nu sprijinim acest lucru. Iar la uh, click-through, dacă ești uh, client, teoretic lucrurile ar trebui să fie mai ușoare, dar din punctul nostru de vedere, clientul nu o să știe ce se întâmplă, pentru că, spre exemplu, el vrea să uh, facă o rezervare la uh, un bilet de avion și atunci apare uh, o fereastră cu un hotel sau cu uh, o companie de închiriere mașini și el nu o să știe niciodată dacă se întâmplă ceva uh, aiurea, nu o să știe niciodată arată de unde a pornit problema. Și am vrea clarificări pentru a vedea cum ar trebui să funcționeze lucrurile. Mai mult, în ceea ce privește răspunderea, credem că aceasta este o problemă de subsidiaritate și avem puncte de vedere foarte clare aici. Cred că și unii dintre colegi au ridicat niște îngrijorări Evident, avem o ordine de zi foarte încărcată astăzi și am mai discutat despre aceste puncte, dar cred că suntem într-o poziție în care ă, putem critica acest text, pentru că este destul de prost, nu am primit clarificări și Comisia încearcă pur și simplu să ă, ne constrângă și cred că până la urmă cei care vor avea de pierdut vor fi consumatorii care nu se știe pe ce lume sunt. Și pentru noi care am tratat cu asemenea subiecte, să știți că noi nu suntem amatori. Foarte mulți dintre noi am discutat despre toate aceste lucruri și tot nu știm cum ar trebui să funcționeze sistemul. Nu criticăm raportorul, încearcă să facă tot posibilul nu suntem de acord cu o parte din uh, amendamentele de compromis, dar le sprijinim pe altele, dar acestea sunt subiectele cheie pe care nu le credem rezolvate și credem că uh, nici măcar Comisia nu are răspunsurile în acest moment pentru a vedea cum ar trebui să funcționeze lucrurile pentru înlesnirea vieții consumatorului. Mulțumesc! Mulțumesc! Noi suntem comisia de aviz, nu suntem comisia competentă pe fond. Avem articolul 49, dar suntem ghidați de calendarul stabilit de comisia IMCO. Pentru a fi corect față de ei, este încă o situație în care comisia a venit foarte târziu la Parlament cu un pachet legislativ pe care noi îl solicităm de ceva vreme, sau măcar o revizuire a directivei privind pachetul de servicii de călătorie. Nu este un caz izolat, știm că și la comisia noastră uh, au existat uh, întârzieri. Domnul Mafia de la DG Justiție ar putea să ne explice de ce s-a întârziat atât de mult da, mulțumesc, domnule președinte. Evident, nu pot să comentez diversele compromisuri pentru că nu le-am văzut încă. În ceea ce privește calendarul, bineînțeles, probabil știți că este un subiect destul de complex, cu multe puncte de vedere divergente, care au fost exprimate de diversi actori implicați. și am avut un proces de consultări uh, intensiv, extensiv uh, și de durată și intenția noastră a fost să venim cu o propunere echilibrată rezultată în urma diverselor contribuții primite în procesul de consultare. Și sunt recunoscător pentru sprijinul pe care l-am primit din partea majorității vorbitorilor pe marginea propunerii noastre Cred că este un text echilibrat care ține cont de diversele poziții ale diversilor actori, pe de o parte consumatorii, pe de altă parte industria. Și cred că asta explică puțin uh, calendarul. Nu pot să comentez diversele compromisuri, dar din punctul de vedere al Comisiei este important să ținem cont și de dublul obiectiv al acestei propuneri, care, pe de o parte, înseamnă obținerea unui nivel înalt de protecție a consumatorului în acest domeniu și, pe de altă parte, înseamnă îndepărtarea obstacolelor față de uh, comerțul transfrontalier și este, bineînțeles, necesar un anumit nivel de uh, armonizare, pentru că altfel ar fi greu să se opereze transfrontalier. Dacă ne uităm doar la cerințele de informare, pentru că fiecare stat membru are uh, cerințe de informare diverse și uh, este destul de dificil pentru anumiți agenți să-și uh, uh, vândă serviciile peste graniță. Mulțumesc! Mulțumesc! Presupun că Uh, domnul Fleckenstein sau domnul Liberațchi dorește să spună ceva? Nu, nu avem nimic de adăugat, dar îi voi uh, raporta domnului Liberațchi toate cele spuse de dumneavoastră. Și domnule de Grandes, noi, în calitate de europarlamentari, permitem să fim tratați așa. De aceea trebuie, din vina noastră, trebuie să discutăm așa presați de timp. Uh, și există tare multe exemple care ne arată că această situație nu trebuie să se perpetueze și pe viitor. Mulțumesc. Votul va avea loc mâine. După cum știți, votul la IMCO este pe 11 februarie. Votul de plenară încă nu a fost confirmat, dar este stabilit pentru 14 martie. Trecem acum la următorul punct, și anume modificarea directivei 2387. Domnul Groș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și aici suntem presați de timp, oarecum. Tocmai de aceea vreau să încep prin a le mulțumi tuturor colegilor, atât celor din grup, cât și cel, uh, raportorilor din umbră pentru uh, eforturile pe care le-au depus pentru a mă susține. Uh, încă nu avem o soluție perfectă, există mai multe propuneri de soluții uh, pe care le tot discutăm acum și dați-mi voie să propun una, să vă prezint una dintre aceste propuneri de soluții. Această propunere se află undeva la mijlocul propunerii Comisiei Envi și uh, propunerii Comisiei Europene. Comisia a propus ca metoda Stop the Clock să fie continuată până în 2014 și de atunci să se folosească metoda spațiului aerian. De atunci încolo. Ca urmare, în grupul nostru au apărut două viziuni complet diferite. Unii doreau uh, folosirea metodei Stop the Clock până în 2020, alții doreau renunțarea la, or- la utilizarea oricărei uh, metode înainte de găsirea unei uh, soluții la nivel internațional. Și mai exista și o a treia opinie în comisie, și anume aceea că metoda spațiului aerian ar trebui să fie folosită mai repede. Uh, în uh, celelalte comisii, în comisia ENVI se dorește folosirea metodei stop the clock până în 2016 uh, și după aceea, uh, din 2016 încolo, folosirea metodei spațiului aerian. Nu a fost ușor să găsim la o soluție de mijloc, nu pot decât să-i sprijin, adică să fiu de acord tocmai de aceea cu cei care nu sunt de acord cu mine, deci a fost greu să găsim o, o cale de mijloc, o cale de mijloc care să ne pre- prezinte posibilitatea de a menține uh, presiunea și uh, una care să fie perfectă. Noi, împreună cu ALDE, dorim folosirea metodei Stop the Clock până în 2016 și mai apoi, după 2016, fie să folosim metoda Stop the Clock în cazul în care există soluții la nivel internațional sau propuneri la nivel uh, internațional și, sau să folosim metoda spațiului aerian în cazul în care nu se ajunge la un consens la nivel internațional. Deci asta este propunerea noastră. Care ar fi avantajele acestei propuneri? am avea o soluție europeană, da, ceea ce ar fi de dorit, dar mai bine ar fi să avem o soluție la nivel internațional și tocmai de aceea trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă la ICAO în 2016. În ceea ce privește regiunile ultraperiferice, o serie de colegi au făcut uh, o mulțime de propuneri. Am încercat să țin cont de aceste propuneri, să le includem în uh, compromis, în compromis. e E clar că regiunile, regiunile ultraperiferice sunt problematice și tocmai de aceea am uh, propus noi ca uh, pentru prima fază a zborului din uh, continent, de pe continent spre o regiune ultraperiferică să se folosească metoda europeană, stabilită la nivel european, iar pentru cealaltă parte a călătoriei, care depășește apele teritoriale ale Uniunii Europene, să se folosească metodele uh, stabilite la nivel internațional. Deci acesta este compromisul la care am ajuns. Vreau să vă mulțumesc mult pentru tot ce ați făcut pentru a mă sprijini. În orice caz e clar că trebuie să mai cooperăm pentru a putea transmite un semnal cât se poate de clar. Noi, Comisia Tran, Comisiei Envi. Mulțumim, urmează domnul Alcadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc raportorilor pentru munca lor și pentru compromisurile cu, pe care le avem acum în față. Evident, sunt multe puncte de vedere divergente pe aceste subiecte și știm că colegii de la ENVI au o abordare mai radicală, să spunem așa, dar există două lucruri extrem de importante din punctul meu de vedere. În primul rând știm că există multă ambiție pentru a ne asigura că există un acord din partea ICAO și pe baza punctului lor de vedere vom avea un acord global care va fi pus în aplicare, să zicem, până în 2020. E un lucru important de reținut. Și cred că trebuie să acordăm negocierilor cât mai multe șanse de succes, pentru că până la urmă este în interesul nostru. Vrem un sistem prin care sectorul de aviație să poată să zboare în mod eficient cu cât mai puține emisii de dioxid de carbon și cel mai bun mod de a realiza acest lucru este o abordare internațională. Drept consecință, cred că este o idee bună să avem această abordare stop the clock și să o continuăm până când știm care va fi rezultatul negocierilor. În al doilea rând, bineînțeles, trebuie să păstrăm în continuare presiunea aplicată astfel încât negociatorii și actorii implicați să știe că stăm cu ochii pe ei și că, într-adevăr, vom veni și noi cu un sistemul nostru dacă nu se ajunge la un acord până în final. Deci, propunerea pe care o avem în acest moment este să avem o abordare a spațiului aerian, astfel încât, pentru început cel puțin, astfel încât toate zborurile care trec prin spațiul aerian european între aeroporturi europene uh, să fie vizate. Este un pas mai departe decât ar dori mulți, dar ar ajuta la păstrarea presiunii. Bineînțeles, trebuie să facem excepții pentru zonele ultraperiferice, lucru care se regăsește deja în propunere și cred că propunerea de compromis este una destul de bună. Și cu siguranță respectăm anumite principii care apar acolo. Grupul nostru o va susține. Poate există colegi care ar prefera o abordare mai ecologică, dar cred că până la urmă putem să vă sprijinim propunerea existentă în acest moment. Mulțumesc, domnule Groș. Mulțumesc, doamna Meisner. Mulțumesc, îi mulțumesc domnului Groș pentru faptul că, iată, și-a asumat din nou această mare responsabilitate am putea spune într-adevăr că uh, națiunile lumii se decid o serie de ambiții de protecție a mediului, însă iată că atunci când vine vorba de uh, rezolvarea într-adevăr unei probleme, toate ambițiile sunt uh, doar la nivel declarativ. Prin urmare, iată, ICAO o întârzie cu o decizie și, din păcate, toate astea ne reprezintă un impediment și pentru noi. Ce zice acum ICAO? Spune că va ajunge cu siguranță la un consens internațional în 2016, prin urmare, haideți să le dăm uh, un credit, să le acordăm un credit celor de la ICAO și să acceptăm propunerea domnului uh, Groș. Ar fi păcat ca Europa să preseze cu o soluție, să, să implementeze o soluție care să izoleze practic Uniunea Europeană, pentru că această soluție nu va fi acceptată la nivel internațional. Prin urmare, haideți să mai dăm o șansă comunității internaționale să vină cu o soluție rațională. Dar în același timp trebuie să arătăm clar că dacă negocierile de la ICAO nu duc la nimic, noi avem o soluție în mânecă. Uh, Uh, tocmai de aceea abordarea aceasta a spațiului aerian este una bună pentru că ne permite să exercităm presiune. Știm că cei din domeniul aerian spun că metoda stop the clock ar trebui să fie folosită uh, până în 2020 sau uh, cel puțin până în 2017, dar cu toate acestea eu consider că propunerea domnului Groș este un bun compromis găsit de comisia noastră. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc. Eu nu pot să accept acest compromis. Și asta dintr-un motiv foarte simplu. Ultima dată, în momentul în care am decis aici abordarea Stop the Clock, am subliniat faptul că acest calendar nu poate fi prelungit. Am spus clar că uh, comunitatea internațională trebuie să reacționeze. Acum dumneavoastră spuneți același lucru, însă propuneți o prelungire. Ce înseamnă asta pentru uh, partenerii de negociere? Înseamnă că uh, nu trebuie să facă nimic pentru că oricum Europa nu va acționa de una singură, ci va prelungi calendarele. Uh, și termenele de aplicare. Prin urmare, iată, eu consider că noi transmitem aici un semnal negativ. Noi transmitem sem- semnalul că dacă ne presează comunitatea internațională doar puțin, noi ne plecăm și acceptăm decizia sau lipsa de decizie la nivel internațional. Eu nu sunt de acord cu lucrul acesta. Am luat o decizie deja, deja uh, decizia era deja diluată. Eu consider că ar fi trebuit să creăm o abordare stand stand-alone care să nu includă sistemul ETS, uh, dar mă rog, asta e de domeniul trecutului. Deci propunerea oricum, decizia oricum era una diluată. Și acum ce facem? Facem uh, și mai mult rău pentru că îi demotivăm prin uh, și demobilizăm pe eventualii parteneri pe care i-am putea găsi la nivel internațional. Și din ce în ce mai mulți oameni, din ce în ce mai mulți parteneri la nivel internațional spun deja că da, într-adevăr trebuie să limităm emisiile din uh, transport transportul aerian, uh, la fel cum am făcut-o și în celelalte domenii. Ei bine, acești potențiali parteneri de negociere sunt acum uh, pur și simplu uh, destabilizați. De ce? Pentru că își dau seama că Europa, ușor presată, cedează imediat. Eu sunt absolut convins că dacă luăm decizia sau acceptăm propunerea aceasta acum, și în 2016 nu se va ajunge la nicio soluție internațională și în 2016 vom decide o prelungire a utilizării acestei metode. Deci uh, vom duce la infinit aceeași atitudine lașă și mi se pare o mare, mare greșeală. Noi nu suntem uh, aici uh, doar pentru a proteja industria, nici pe departe, ci trebuie să ținem cont de absolut uh, toate consecințele. Trebuie să ținem cont de uh, efectele negative ale asupra mediului înconjurător și trebuie să luăm măsurile potrivite pentru reducerea tuturor acestor efecte negative asupra tuturor tipurile de, tipurilor de domenii. Sistemul ETS a fost o încercare, o soluție. Știam de la bun început că par, marii parteneri internaționali internaționali, precum China, Brazilia, ce știu eu, Statele Unite, nu vor accepta acest sistem. Dar cu toate acestea l-am, l-am implementat. Și ar trebui să facem același lucru și de data asta. Trebuie să mergem uh, chiar de unii, unii singuri. Nu trebuie să cedăm. Trebuie să arătăm clar care sunt efectele negative ale transportului aterian aeriană asupra mediului înconjurător pe termen lung, trebuie să arătăm asta într-o manieră clară și să acționăm în consecință. Nu are niciun sens să apărăm interesele pe termen scurt ale, ale domeniului economic. Deci acest compromis nu poate fi sprijinit de către noi. Mulțumim, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult lui Matthew Grosh, pentru că a avut o sarcină foarte dificilă în încercarea de a găsi o soluție aici. O să încep chiar cu asta, pentru că există multe părți din uh, amendamentele de compromis. Am avut o ședință foarte bună uh, săptămâna trecută, dar unele nu le putem sprijini. Dar problema este că toată, uh, totul este un amendament de compromis, dar doar în anumite elemente avem uh, uh, probleme. Cred că, pe scurt, asta demonstrează că atunci când ai o abordare unilaterală, ajunge aici. Și cred că așa cum am spus mai uh, devreme, tot mutăm, uh, tot schimbăm regulile jocului, pentru că nu știm la ce să ne așteptăm din partea Comisiei. Dar oricum am venit și noi cu amendamente. Eu am venit cu un amendament care rezumă lucrurile și care spune că, având în vedere că nu a existat o evaluare de impact uh, în ceea ce privește modelul propus de Comisie, uh, Uh, nerespectarea rezoluției uh, convenită pe 4 octombrie 2013 la adunarea ICAO, prin care statele noastre vor să aplice abordarea bazată pe piață și uh, având în vedere și daunele provocate, da, daunele așteptate sau estimate pentru țările din Uniunea Europeană și lipsa, unui, lipsa, lipsa unor condiții egale, aplicarea acestei directive ar trebui să fie suspendată în mod indefinit, pentru că a, aici ne găsim acum. Acceptăm că um, am avut această metodă stop the clock, uh, dar credem că aici e o problemă, pentru că este o măsură anticompetitivă. Avem linii aeriene mai mici care au fost trăite cu forța în uh, sfera de aplicare și care vor fi forțate să facă în continuare, să fie în continuare supuse incidenței acestei directive până în 2016. Ei n-au cerut așa ceva. Și regulamentul n-a spus că este doar intracomunitar, doar uh, Comisia a încercat să iasă din uh, belea uh, prezentând soluția drept una viabilă. Și asta ne pune într-o situație foarte dificilă, pentru că, evident, nu vrem să avem această metodă stop the clock și să ne întoarcem la regulamentul inițial. Nu știu ce ar decide Comisia Envi să spună, e treaba lor, dar în ceea ce privește modelul spațiului aerian, noi nu am avut o evaluare de impact. Nu știu cu cine a vorbit comisia, dar eu am vorbit cu multe, mulți actori implicați și uh, mutările zborurilor de plecare și de venire și am vorbit cu foarte, foarte mulți uh, oameni uh, Nimeni nu crede că este o idee bună, pentru că nu știm care este impactul, nu știm care vor fi costurile. Va fi mai costisitor și costurile vor fi transmise mai departe către consumator sau uh, va fi mai ieftin. Deci încă nu ni s-a răspuns la aceste întrebări. Pentru că Comisia acum este disperată să rezolve ceva și vrea ca Parlamentul să-i ajută să iasă din groapa pe care și-au săpat-o singuri. Deci cam asta este situația în acest moment. Putem susține o mare parte din ceea ce a făcut uh, Mathieu, dar uh, am vrea ca totul să se oprească, o să revină în 2016. Noi nu ne opunem unui acord global. Dacă a, așa este cel mai bine, dar uh, în momentul de față suntem între Ciocan și Nicovală, cred că sunteți de acord. Uh, nu știu dacă putem analiza compromisul Matthew pentru a elimina o parte din elemente. Acolo unde ai pus evaluarea de impact e doar o anexă și eu vreau mai mult decât o anexă. Pentru a vorbi despre evaluarea de impact a măsurii cu spațiul aerian. Deci vreau într-un un text într-un articol, vreau o poziție mult mai puternică, astfel încât să putem uh, evolua. Cam asta este de spus din partea grupului nostru și vreau să-i mulțumesc lui Matthew care a făcut eforturi mari pentru a încerca să vină cu o soluție și aștept uh, cu răsuflarea tăiată să vedem uh, cu ce propuneri vine Comisia. Domnul Koch. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu mi-aș dori o soluție nebirocratică și internațională. Ar trebui să se pună în aplicare această soluție internațională în 2020 și tocmai de aceea eu consideram că măsura Stop the Clock ar trebui să fie folosită până în 2020. Dar activitățile domnului Groș mi se par fructuoase și tocmai de aceea eu îi voi sprijini propunerea de compromis. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul Comisiei, să știți că nu e o practică obișnuită să împărțim, să despărțim amendamentele de compromis. Deci dacă grupurile au o problemă, atunci ar trebui să existe vot separat și grupurile ar trebui să ne anunțe cât mai curând cu putință. Din partea Comisiei, doamna Bardrom. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor deputaților care au intervenit și care au făcut observații și mulțumiri deosebită domnului Groș pentru abordarea sa constructivă și orientată către soluții. Comisia își păstrează poziția. Noi considerăm, în mod evident, că um, abordarea cu spațiul aerian european reflectă discuțiile cu țările terțe, nu doar în cadrul adunării ICAO, ci și în uh, anii și lunile de până la adunarea ICAO. Și când spun țări terțe, mă refer la economiile principale uh, cu linii aeriene puternice, care și-au exprimat preferința pentru măsurile bazate pe piață, aplicate în mod interimar. Unii chiar din Europa au spus că acest lucru nu se poate face pentru că nu este posibil din punct de vedere tehnic. Noi am făcut tot posibilul pentru a transforma imposibilul în posibil și știm că se poate implementa în Europa cu complicații administrative limitate de către autoritățile naționale de control și de către actorii implicați prin un proces de procesare de date foarte complex care a fost realizat de Eurocontrol. Cu abordarea spațiului aerian european ne-am aliniat legislația cu preferințele altora. Au existat multe analize și evaluări de impact realizată de ICAO în ceea ce privește abordarea cu spațiul aerian și noi avem o analiză foarte extinsă a acestei abordări și pot să vă trimit la ă, paginile specifice dacă vi se pare util. Ne păstrăm poziția că propunerea noastră este sănătoasă atât tehnic cât și juridic Totuși, înțelegem că există puncte de vedere divergente care consideră că ar trebui să existe posibilități suplimentare de dialog și că ar trebui să minimalizăm riscurile. Noi încă nu am fost convinși de valoarea adăugată a opțiunii cu sfera de aplicare, ceea ce ar reduce aplicarea sistemului ETS dincolo de abordarea spațiului aerian. Este foarte clar că modul în care uh, ne legăm viitoarea legislație de procesul ICAO, care sunt sistemele automate, care sunt clauzele de revizuire, toate acestea sunt decizii politice și din punctul nostru de vedere este important să păstrăm niște legături plauzibile între procesul ICAO și ceea ce a fost până la urmă acceptarea noastră de a ne scădea ambițiile ecologice în mod interimar pe baza progreselor globale înregistrate. Și vreau să subliniez faptul că Comisia este dedicată acestui proces global și va face tot posibilul pentru a se asigura că până în 2016 avem un rezultat care ne va permite să ne aliniem uh, legislația cu schema globală și va facilita practic și uh, alte contacte la acel nivel. Nu am văzut încă un text de compromis, așa încât nu putem comenta detaliile, dar ne-ar interesa foarte mult să luăm legătura cu toți uh, uh, partenerii din procesul de codecizie prin dialoguri tripartite. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Groș! <coughs> Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor. Comentariile făcute de ei au arătat cât se poate de clar că compromisul trebuie să ajungă, să fie undeva la mijloc și uh, compromisul ar trebui să încerce măcar să-i mulțumească pe toți, chit că nu va reuși niciodată. Încă două lucruri în uh, compromis am inclus și principiul de earmarking. Asta înseamnă că statele terțe nu ne vor mai putea reproșa că pur și simplu încercăm să îmbogățim bugetul. Asta în primul rând. În al doilea rând, un, uh, ca răspuns la intervenția doamnei Foster, uh, Domnia sa vorbea, vorbește despre analiza de impact. Aceasta este inclusă nu doar în anexă, ci și în articolul 28, aliniatul 7. Acolo se spune cât se poate declar că orice propunere trebuie să fie însoțită de o analiză de impact detaliată. Deci aliniatul 7 include acest, această analiză de impact. Uh, am, am vrut de la bun început ca lucrurile să fie cât se poate declare. Sper ca mâine să mergem puțin mai înainte. De ce? Pentru că trebuie să ajungem la un compromis nu doar în cadrul comisiei noastre, ci trebuie să ajungem repede, repede la un compromis și cu comisia Envi și să ajungem la un trialog cu comisia și uh, Consiliu și asta din nou cât se poate de repede. În orice caz, vă mulțumesc. Vreau să vă reamintesc că votul are loc mâine și votul în comisie Comisia ENVI este pe 30 ianuarie. Următorul punct, SES 2+. Plus. Ambii raportori sunt uh, absenți nemotivat, așa încât uh, trecem la coordonatori și având în vedere că domnul Groș uh, va trebui să plece cu domnul Marinescu până ne explică, până explică doamnei Foster uh, ce trebuie. Cred că domnul Groș poate să ne spună punctul de vedere al domnului Marinescu la SS2. Das geht mal alles hier schnell, Herr Vorsitzender. So, äh, ich werde das jetzt auch nicht auf äh, Rumänisch vorlesen. Cred că nu voi citi în limba română, da, pentru că domnul Marinescu a încercat să-și uh, traducă uh, contribuția și spun următorul lucru cel mai important lucru este accelerarea punerea în aplicare a celui unic uh, uh, european. Foarte important este independența autorităților naționale și a celor de certificare. Trebuie să ținem seama de situația specifică din statele membre și suntem de acord cu propunerea ca o singură autoritate să aibă aceleași uh, responsabilități ca Agenția Europeană. Aceasta este părerea dumnealui. Serviciile de sprijin există o părere comună conform căruia serviciile nu trebuie oferite pe baza unei simple decizii. Schemele de performanță, o temă foarte cunoscută, Autoritatea de supraveghere ar trebui să fie organizată ca autoritatea europeană de reglementare. Aici anumite detalii trebuie stabilite. Blocurile funcționale de spațiu aerian ar trebui să fie stabilite în parteneriat cu industria. În general, uh, contribuția mea personală este următoarea. PPE-ul, prin acest raport, dorește să păstreze presi- exercitarea presiunii pentru crearea acelui unic european deci nu trebuie să dăm impresia că am uh, renunțat la această cerință. Este vorba de faptul că statele membre nu și-au asumat uh, promisiunile pe care le-au făcut și cea mai, cel mai important lucru este că Parlamentul European să transmită acest semnal foarte puternic. Uh, din alte puncte de vedere legate de autoritate, aici discuția trebuie purtată probabil uh, de domnul Marinescu și sunt convins că dumnealui va reuși să găsească amendamentele de compromis cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Vom avea o dezbatere comună pentru că uh, de, raportorii din umbră sunt aceiași. All reports, anything you want to say. Domnule Sasoli, deci dacă doriți să spuneți ceva despre raportul domnului Marinescu, acum e momentul. Da, e complicat. Mai întâi, raportul Viț, în franceză. David nu poate să vină din motive de sănătate și la raportul său 85 de amendamente au fost prezentate, marea parte sunt acceptabile. Există doar un amendament de compromis în ceea ce privește guvernanța pe care îl vom uh, discuta. Amendamentele 29, 30, 31 din partea doamnei Foster în ceea ce privește zborurile militare. David nu e foarte pentru ele uh, pentru că n-ar trebui să avem o certificare civilă a aviației militare, pentru că asta pune un risc de securitate. Amendamentele doamnei Lichtenberger, 40, 41, 42. David ar vrea să verifice cu Comisia, pentru că aceste amendamente elimină definiția anumitor condiții de punere în aplicare a regulamentului, sfera de aplicare a actelor delegate și așa mai departe, deci e o problemă tehnică care trebuie analizată mai aprofundat. Amendamentul 12 al lui David a fost retras. Deci nu mai e de actualitate și mai sunt multe amendamente din partea domnului Marinescu care au fost depuse și care se referă în special la modificarea termenului stat membru și înlocuirea acestuia cu autoritate competentă. Și David este de acord. În ceea ce privește guvernanța, se propune un compromis care ține cont de propunerea Comisiei și de amendamentul lui David și de amendamentele lui Brian Simpson și al lui Jacqueline Foster se păstrează numele de Consiliu Executiv, care este în conformitate cu acordul instituțional între Consiliu și Comisie și se propune reducerea competențelor pentru că competențele sunt acelea de a ajuta directorul executiv în pregătirea deciziilor care vor fi prezentate uh, pentru adoptare Consiliului de Management. Singurul caz în care se poate lua o decizie este suspendarea uh, managerului uh, doar în cazuri de urgență uh, cu o majoritate de cel puțin șapte voturi. În ceea ce privește compunerea, aceasta a fost extinsă pentru a păstra eficiența a președinției. Avem cinci membri în loc de trei pe o perioadă de doi ani cu contract reînnoibil. Aceasta a fost legat de raportul lui David. Apoi, foarte pe scurt, în ceea ce privește raportul domnului Marinescu, Există trei puncte extrem de importante. În primul rând, suntem de acord că trebuie să avem uh, condiții mai stringente, mai stricte pentru performanță, cu posibilitatea de sancțiuni, un rol mai puternic din partea Comisiei, ceea ce ar trebui să ducă la costuri mai mici, mai puține întârzieri și așa mai departe. Factorul uman trebuie să fie și el introdus aici și acestea sunt punctele importante. În al doilea rând, în ceea ce privește uh, uh, serviciile de sprijin, aici ne îngrijorează un pic divizarea acestora în ceea ce privește ce s-ar putea întâmpla din punct de vedere social și din punct de vedere al siguranței. Deci trebuie să găsim un echilibru bun între aceste îngrijorări pe de-o parte și pe de altă parte trebuie să avem mai multă eficiență și mai multă transparență. Deci trebuie să avem grijă cum redactăm textul. Și apoi în ceea ce privește autoritățile naționale de supraveghere, Uh, s-au evidențiat anumite probleme, uneori uh, nu există resurse umane suficiente sau nu există echipament suficient sau independență suficientă, deci trebuie să clarificăm situația din acest punct de vedere și să consolidăm aceste elemente. Deci cam astea au fost observațiile făcute de domnul Spiros, raportorul nostru din umbră, la, raportorul, uh, la raportul Mainescu. Mulțumesc, doamna Meisner! Vă mulțumesc, doresc să mulțumesc și eu domnului Marinescu. La Strasburg am avut întâlnirea raportorilor din umbră, ocazie cu care am putut discuta mai multe puncte. Noi suntem în general de acord cu compromisele propuse de domnul Marinescu și în legătură cu cele spuse de domnul Groș, că trebuie să păstrăm structura blocurilor funcționale de spațiu aerian. Într-adevăr, nu trebuie să renunțăm la acestea, dar trebuie să, să înțelegem că există și posibilități de cooperare în uh, exteriorul uh, blocurilor funcționale de spațiu aerian, pentru că unele cooperări funcționează foarte bine și acum și trebuie să, le, să permitem ca acest lucru să fie continuat și pe viitor. Din punctul de vedere al independenței autorității de supraveghere, este foarte bine că acest punct uh, este amintit. Uh, dar am o întrebare la care până acum nu am primit un răspuns. Grupul meu politic uh, pusese întrebarea ce se va întâmpla cu Gibraltarul. Adresasem această întrebare, de fapt, serviciului uh, juridic și am dorit să știm uh, care este situația până la urmă. Mulțumesc. Yeah, it's above my pay grade. Da, Gibraltarul nu ține de competența mea. Doamna Lichtenberger. Dank, äh, zuerst zu Vă mulțumesc. În legătură cu uh, Cerul Unic European 2, foarte pe scurt, pentru mine eh, două puncte sunt uh, esențiale. În primul rând, eu am impresia că în anumite domenii această separare unbundling a căpătat o semnificație ideologică și s-a pierdut din uh, vedere realitatea. Cred că ar trebui să renunțăm la această discuție ideologică și să revenim cu picioarele pe pământ din punctul de vedere al uh, realității. Cred că o separare artificială a elementelor în acest domeniu nu aduce cu sine o plusvaloare adevărată. În al doilea rând, în această dezbatere legată de cerul unic european, ar trebui să integrăm nu doar aspectele legate de siguranță, dar și cele de uh, mediul, uh, mediul înconjurător și cele climatice, mai ales în contextul uh, discuției pe care o discutăm despre modalități de transport cât mai eficiente din punctul de vedere al consumului energetic. acest punct cred că ar trebui să se bucură de o greutate mult mai mare în, uh, dezba- în această dezbatere generală. Acum, trecând la raportul uh, Sasoli, la amendamentul 26 legat de considerentul 2, ne referim la conflictul de interese în cadrul Agenției Europene de Siguranță a Aviației. Acest punct este pentru noi unul foarte important și aici ne dorim ca uh, durabilitatea, uh, politica de mediu și așa mai departe să aibă un rol important. Problema esențială acum a actelor delegate. După cum am spus, în ultima perioadă am observat această tendință de a rezolva toate, toate lucrurile prin acte delegate. Desigur, în anumite domenii, când avem de-a face cu măsuri pur tehnice, acest lucru este acceptabil. Dar tendința este tocmai ca prin aceste acte delegate să fie uh, împachetate, de fapt, unele decizii politice. Și, drept urmare, um, se răpește competența Parlamentului de a lua el însuși aceste decizii politice. Drept urmare, doresc să protestez împotriva acestei uh, tendințe și mă opresc aici pentru că am discutat pe larg, uh, am discutat pe larg toate aceste lucruri în întâlnirea raportorilor din umbră. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la raportul Sasoli acum. Credem că raportorul merge în direcția cea bună, în general, dar avem câteva domenii în care avem îngrijorări și anume schimbarea de nume de la EASA la ES. Credem că este complet inutilă și nu cred că ar trebui să ne amestecăm inutil în asta. Apoi mai e și problema uh, Comitetului Executiv. Uh, din punctul de vedere al Regatului Unit, n-am susține nimic uh, care, unde să nu avem niciun fel de structură de administrație în care să nu avem și un reprezentant este un consiliu foarte mic cu foarte puțini membri și mie mi se pare complet neacceptabil și cred că trebuie să se țină cont de asta. Apoi, în ceea ce privește amendamentele, există o problemă legată de schimbarea NSA în NAA. Și asta apare și din raportul domnului Marinescu. Uh, Credem că multe din amendamente merg în direcția greșită pentru că ar uh, provoca confuzii și este un proces destul de împovărător și mi se pare păcat pentru că după cum știți, uh, noi susținem uh, cerul unic european Uh, facem tot posibilul pentru introducerea Sezar, pentru că considerăm că toată lumea are de câștigat uh, din punct de vedere um, al acestui regulament. Dar, în general, Domnul Sassoli trebuie să țină cont de uh, punctele de vedere ale celorlalți. Am avut mai multe reuniuni cu domnul Marinescu și am vrea să-i mulțumim și lui și domnului Sasoli. Este un raport extrem de tehnic, nu este foarte ușor și foarte direct. Totuși avem o problemă similară în ceea ce privește uh, schimbarea titulaturii de la autoritățile naționale de supraveghere la NIA. Uh, întregul scop uh, al acestei modificări uh, este inutil, având în vedere că cele două instituții practic au competențe diferite. Și cred că acest lucru ar trebui să fie reflectat în mod clar. Nu susținem introducerea sectoarelor uh, în ceea ce privește sarcina de design, pentru că nu credem că este adecvat ca ele să fie guvernate la nivel central. De asemenea, nu vrem să transferăm competențe care țin acum de comitologie către comisie prin acte delegate. Ne împotrivim uh, includerea unui uh, agent reglementare suplimentar fără a uh, lua în calcul toate aspectele și fără a ști exact ce va face această agenție de reglementare. Uh, în ceea ce privește serviciile de uh, sprijin, nu credem că separarea obligatorie este bună. Și ultimul punct este că am văzut nu, nu vreau să intru în controversă cu uh, colegii, pe care îi respect foarte mult, dar am văzut multe lucruri legate de Gibraltar și uh, există multe amendamente în ceea ce privește aplicarea SES în Gibraltar. Din punctul nostru de vedere, nu există niciun fel de îndoială asupra suveranității Gibraltarului. Se înțelege de la în sine că este un teritoriu britanic și nu avem intenția ca cetățenii din Gibraltar să fie excluși dintr-un sistem care ar fi benefic pentru ei. Deci există câteva amendamente care vin din partea anumitor colegi care uh, au interese probabil în Gibraltar. Sunt aici colegii din dreapta mea, da, vă recunoașteți bine. Uh, dar noi nu o să le susținem pentru că Nimeni n-ar uh, discuta despre așa ceva în uh, cadrul rapoartelor Sasoli sau uh, Marinescu. Există acordul de la Cordoba, care este acordul reflectat de comisie. Vrem ca aceste rapoarte să meargă mai departe și deci trebuie să țină cont de îngrijorările noastre în această privință. Și deci, așa cum am spus, sunt rapoarte foarte complexe și mulțumesc, le mulțumesc domnilor Marinescu și Sasoli. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte să vină domnul de Grandes, uh, să știți că toți coordonatorii sunt aici, așa că o să începem reuniunea coordonatorilor mai devreme. Domnule de Grandes. Sí, gracias, señor presidente. Eh, a su señor... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu este atât de naiv să punem această întrebare legată de Gibraltar, care este o întrebare foarte importantă pentru Spania. Și ținând seama de abordarea Comisiei Europeană legată de cerul unic european, trebuie să ne punem și această întrebare. Am uh, discutat și despre Uh, regulamentul privind drepturile pasagerului, um, a fost adoptată declarația de la Londra din 1987 și doamna Foster. Nu am pus uh, niciodată sub semnul întrebării situația legată de suveranitatea Gibraltarului. Știm că există relații foarte bune între Spania și Regatul Unit. Da, dar de la bun început am spus că trebuie să clarificăm această situație, pentru că în acordul de la Londra există o clauză care discută uh, situația spațiului uh, aerian și se, și se cere ajungerea la un acord între cele două părți. Deci, este pur și simplu de stabilirea faptului că există o problemă. Și apoi a urmat în anul 2006 adoptarea declarației de la Cordoba și am uh, transmis deja uh, președintelui comisiei noastre că această declarație nu are niciun fel de valoare politică, nu este obligatorie din punct de vedere juridic. Aceasta este situația. Comisia noastră, în legătură cu declarația de la Londra privind drepturile pasagerului, trebuie să poate să țină seama de ea. La fel, nu putem uh, ignora nici declarația de la Cordoba. Llamada de Londres, donde lo que se dice es que se suspende la aplicación Trebuie pur și simplu să înțelegem care a fost uh, obiectivul declarației de la uh, Londra. Gibraltarul urma să fie exclus din discuții până când nu se ajunge la un acord între cele două părți. Și nu am niciun dubiu, sunt convins că pe viitor vom, pro- vom progresa, dar Comisia trebuie să-și bazeze deciziile pe unele uh, fapte concrete. Uh, Așa trebuie înțelese toate amendamentele pe care le-am uh, propus, 143, 147, 148 și așa mai departe, care se referă la declarația de la Londra, care are o valoare politică și juridică. Deci nu trebuie înțeleasă introducerea acestor amendamente ca un uh, atac asupra cuiva, ci pur și simplu aduc uh, aminte asupra cerinței de a ajunge la un acord între cele două părți. Mulțumesc, domnul Baldwin, din partea DJ Move. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți o remarcă foarte preliminară, discutăm aici despre SES 2+, pachetul Cerul Unic uh, European 2+ ceea ce înseamnă o finalizare parțială a pachetului legislativ, ținând seama de obiectivele pe care le-am uh, stabilit, simplificare, clarificare și uh, modernizare. Și nu este vorba de o revizuire uh, completă a pachetului legislativ și oricum nu o revizuire ideologică. Doamna Lichtenberg s-a referit la acest lucru și sunt de acord cu ceea ce ați spus în legătură cu mediul uh, înconjurător. Nu cred că, în general, comunitatea europeană ia suficient de în serios uh, perspectiva mediului înconjurător în uh, discutarea cerului unic european. Un număr foarte mare de amendamente și voi încerca să-mi grupez comentariile mele pe de o parte legate de raportul uh, Sassoli privind Agenția Europeană de Siguranță Aviației și apoi uh, legate de raportul domnului Marinescu privind uh, cerul unic european. În legătură cu eliminarea domeniului de aplicare în domeniul militar, aici doream să spun că noi considerăm că propunerea noastră, că această propunere pleacă de la o neînțelegere ce am încercat noi a fost să alineăm, alineăm regulamentul uh, Agenției Europene de Siguranță a Aviației cu regulamentul din 2004 privind cerul unic european. Și operatorii de, și serviciile, serviciile militare trebuie să fie reglementate conform acestui regulament. Deci, dacă ștergem această dispoziție, nu am clarificat nimic, ci de fapt am creat riscuri mai mari. Domnul Groș a menționat împreună cu alți colegi această temere legată de fragmentarea diferitelor autorități naționale și ideea, dacă am înțeles eu bine, a, a fost de a, a comasa diferitele autorități în cadrul unei singuri agenții naționale de siguranță. Nu ne opunem deloc folosirii acelorași, te, acelorași termeni dar am preferat folosirea termenului autorități competente, care ar permite statelor membre să hotărească singurele care sunt uh, aceste autorități. Uneori este vorba de uh, autoritățile care se ocupă de aviația civilă, alteori aceste competențe se găsesc la un minister și așa mai departe. Dar suntem de acord cu această idee de a evita fărâmițarea în statele membre. Apoi, um, problema legată de acreditarea autorităților naționale de către EASA. Pentru, asem- pentru asemenea propunere avem nevoie de o analiză de impact serioasă și de o discuție serioasă purtată cu statele membre. În acest moment mi se pare că ne aflăm într-o fază prematură. Mai doream să mă refer la câteva lucruri ce privește Agenția Europeană de Siguranță Aviației. Poate îmi voi aduce aminte de ele în momentul în care discutăm cerul unic uh, european. Aici au fost propuse foarte multe amendamente, unele mergând în direcții complet opuse. De, ex- de exemplu, definițiile, definițiile existente și subiectele legate de aceste definiții. Dacă îmi permiteți un singur comentariu, este adevărat că definițiile de la 149, 151 și 153 aceste propuneri ar uh, alinea foarte multe din definiții cu cele folosite la OACI și suntem de acord cu intenția acestor amendamente, dar am avut și noi motivele pentru care am modificat aceste definiții și apoi în zeci de reguli de punere în aplicare am uh, folosit uh, definițiile modific, uh, modific, puțin modificate de noi. Dacă am accepta acum noile modificări, atunci ar trebui să um, ne gândim că ne-am putea confrunta cu consecințe um, juridice. La articolul 3, independența autorităților naționale de uh, de responsabilă pentru, pentru siguranță, ei bine, independența lor depinde de nivelul de, de siguranță de care se ocupă. Într-adevăr, avem și noi uh, impresia că se manifestă unele probleme majore și nu ne dorim să se ajungă la un accident major. Serviciile de, de suport și separarea unor uh, servicii a fost amintită de un uh, vorbitor și este vorba de amendamentul 215, dar de fapt toate amendamentele de la 208 până la 236 se referă la această temă. În uh, rezumat, propunerea noastră considerăm că a fost mai ambițioasă decât ceea ce se intenționează prin aceste, prin aceste amendamente. Dacă se permite oferirea unor servicii comun uh, uh, comasate atunci, considerăm că s-ar îngreuna intrarea pe piața unor noi furnizori de servicii. Acesta fiind spusă, suntem uh, de acord cu, form, cu unele formulări care se găsesc în acest amendament din punctul de vedere al performanței, un punct la care s-a referit domnul El Cadraui. Aici, amendamentele de la 237 până la 279 se referă la performanță. Am încercat ca prin propunerea noastră sistemul să devină unul mai robust dar impresia noastră este că prin unele amendamente uh, sistemul de performanță de fapt este slăbit. Trebuie să recunoaștem că sistemul de performanță nu și-a atins toate obiectivele pe care ni le doream. Dar cred că trebuie să fim mult mai ambițioși pentru a îmbunătăți sistemul și trebuie să operăm unele modificări uh, fundamentale și din punct de vedere al dimensiunii de mediu. Domnul El Drăvi s-a referit și la uh, factorul uman. Amendamentul 320 discută crearea unui grup consultativ. Aici suntem uh, cu totul de acord cu importanța acestei idei, dar din motive de eficiență administrativă noi uh, preferăm să păstrăm uh, forurile existente deja, uh, dialogul social și un alt for care ambele s-au dovedit utile în discuțiile pe care le-am purtat până acum. Cam aceasta este reacția noastră generală la aceste amendamente. Dacă doriți, vă putem da mai multe detalii. Și în legătură cu uh, Gibraltarul, domnule președinte, a spus că mm, această întrebare vă depășește competențele. Din punctul meu de, de vedere, eu am luat notă cu foarte mare grijă atât de cele spuse de doamna Foster cât și de domnul De Grandes. Foarte bine. Votul va avea loc pe 30 ianuarie și acum aș propune să luăm o pauză de 5 minute și ne reîntâlnim cu coordonatorii la ora 17. Toți cei care nu au dreptul să stea în sală au suficient timp la dispoziție să părăsească sala. Ne revedem la 17.